să continue procesul de tranziie și de transformare în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova, dar și al Uniunii Europene. Mulțumim, domnule comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru această dezbatere, una de la grupul PPE, una de la grupul liberal, o altă propunere de la GUE, alta de la Verzi, una de la socialiști și, în fine, de la uh, grupul ECR. și pe baza acordului obținut vom vota pe marginea acestor rezoluții astăzi la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi e o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la containere pierdute pe mare și compensații. E o întrebare adresată de către Comisia pentru Transport și Turism. Trebuie întâi să prezentăm această întrebare orală, are cuvântul Brian System, Simpson 5 uh, minute în calitate de autor. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață uh, iau cuvântul în numele Comisiei pentru Transport și Turism, așa cum ați spus, privind o chestiune care a fost trecută cu vederea foarte mult timp. Este vorba despre containere căzute în mare. Mă surprinde că în ziua de astăzi, în timpurile noastre moderne, sute de containere dispar anual și majoritatea acestora cad în oceanele noastre de pe vase, peste bord. 10.000 de containere sunt pierdute pe mare în fiecare an, uluitor. Și ni se pare că Operatorii maritimi și asiguratorii nu au nicio problemă cu această cifră. Nu îi deranjează. În apele europene, 2000 de containere sunt pierdute peste bord, iar această cifră crește de la un an la altul. Aceste containere sunt o primejdie pentru buna navigație, ar putea să polueze mările cu materiale, substanțe toxice sau netoxice și Autorit- autoritățile locale trebuie să suporte factura mare pentru operațiile de curățire. Noi cerem acțiune acum pentru reducerea acestei cifre și tragem un semnal de alarmă industriei maritime, spunându-le că nu suntem gata să tolerăm această stare de fapt prea mult timp. Institutul Marin din țările de jos consideră că principalele cauze care provoacă Um, căderea acestor containere sunt uh, fixarea necorespunzătoare, containerele cu greutate excesivă și stivajul lipsit de precizie. Mai mult, echipajele de pe vasele de dimensiuni mari stabilesc cu dificultate când se, deplas- când se deplasează sarcinile mari de la provă la pupă din cauza condițiilor de vreme, care pot amplifica accelerația <coughs> verticală în aceste zone până la valori ce depășesc caracteristicile de proiectare ale navelor. În plus, Absența unei convenții în ceea ce privește răspunderea pentru compensații în cazul substanțelor netoxice face ca autoritățile locale să suporte costurile operațiilor de curățire. Parlamentul cere ca mm, companiile de transport să-și accepte răspunderea și am dorit ca Comisia să joace un rol mai activ în ceea ce privește uh, soluționarea acestei stări de fapt inacceptabile. Astăzi solicit Comisiei să analizeze rezultatele obținute de proiectul de cercetare Lashing at Sea și să facă propuneri în ceea ce privește îmbunătățirea procedurilor de fixare a containerelor. Am dorit să se le ia măsuri pentru a se asigura că, to- că toate containerele sunt uh, cântărite cum trebuie în port și sunt stivuite corect înainte ca vasele să iasă în larg. E nevoie și de valize cu activitate automată care să faciliteze localizarea containerelor. În al treilea rând, solicităm Comisiei să analizeze regimul de compensații pentru a se asigura că autoritățile locale și regionale nu au de suferit, nu au de pierdut aici. În ultimul rând, domnule președinte, doresc să revin la obligațiile industriei maritime în general. Trebuie ca aceasta să se organizeze mai bine. Îmi dau seama că în caz de furtune, furtuni mari se pot pierde containere, dar nu pot să accept faptul că aceste containere sunt pierdute din cauza um, modului în care au fost um, încărcate sau stivuite, sau din cauza unei um, atitudini uh, prost organizate a industriei. Containerele care cad peste bord sunt primejdioase. Faptul că pierdem 20.000 uh, pe an este inacceptabil. Sunt primejduite vieți omenești, iată de ce cerem să se ia măsuri. Industria maritimă nu dorește să ia măsuri. Poate, domnule președinte, ar trebui noi să luăm măsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule Simpson. Din partea comisiei, doamna Gigan Queen are cuvântul. Eh, a a Simpson eh, Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Simpson pentru faptul că a adresat o întrebare atât de importantă și uh, credem că mai mulți deputați din Parlamentul European sunt interesați. Noi am cerut uh, um, organizații internaționale pentru afaceri maritime să se ocupe de chestiunea containerelor care se pierd în mare. Însă Uniunea Europeană colaborează cu statele membre, mai ales cu statele costiere, astfel încât să se ocupe de această chestiune. Apoi, în ce privește containele care sunt supraîncărcate sau prost stivuite, nu există deocamdată norme europene în ce privește aceste proceduri de uh, cântărire, control a greutății, stivuire și uh, fixare la bord și în acest moment uh, nu există vreun plan pentru a se lua inițiative europene în domeniu, însă acest lucru ar putea să se modifice dacă nu se ajunge la un uh, um, succes cu discuțiile la nivel internațional în cadrul acestor convenții internaționale. Noi ne-am dorit să putem să facem mai întâi un studiu de impact asupra sectorului, uh, să știm dacă uh, existența unor norme armonizate nu ar fi mult prea greu de uh, respectat, ci de implementat. Oricum, putem să continuăm să analizăm toate alternativele. Știm că se creează multe costuri și că există pierderi și pericole din cauza acestor containere și avem obligația să luăm niște acțiuni. De asemenea, noi vrem să analizăm fezabilitatea Uh, unei uh, um, revizuiri a directivei 2002 39 pentru că ne-am dorit ca navele de uh, mari dimensiuni se poată să raporteze atunci când ajung în portul de destinație câte containere au pierdut. Însă, o asemenea opțiune poate să fie inclusă în programul de îmbunătățire a trasabilității și a securității Uh, transportului de marfă pe marfă, pe transportul de marfă pe mare, mă scuzați. De asemenea, trebuie să ne gândim ce se poate face uh, uh, cu asigurările pentru uh, a lupta împotriva poluării maritime, că e vorba despre poluare cu um, substanțe toxice sau netoxice. Directiva 245 uh, spune că toți operatorii care um, aduc vătămare mediului înconjurător uh, au o răspundere și trebuie să plătească daune. În plus, ei pot să fie condamnați să repare toate daunele cauzate habitatelor naturale și speciilor maritime. Însă ar trebui să uh, evaluăm în numele principiului de proporționalitate dacă această răspundere trebuie extinsă și la uh, containerele pierdute în mare. Pentru Uniunea Europeană, lupta împotriva poluării maritime rămâne o prioritate. Mulțumim, doamnă comisar. Acum trecem la oratorii în numele grupurilor politice. În numele grupului PPE are cuvântul doamna Riche. Merci, monsieur le président, madame la Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Așa cum ne-a amintit uh, domnul Simpson, câteva mii de containere sunt pierdute anual în apele europene și ele reprezintă un pericol din două puncte de vedere. În primul rând, poluarea, care a fost uh, extrem de elocvent prezentată, dar și da, uh, datorită faptului că unele dintre ele nu uh, se scufundă și sunt foarte greu de reperat și pun în pericol securitatea navigației comerciale, însă reprezintă și un pericol pentru micile bărci de pescuit cu accidente foarte grave care pun în pericol chiar viața pescarilor ceea ce pune o problemă foarte gravă și sigur că uh, am auzit răspunsul comisiei care ne, a spus că ori nu are datele pentru a acționa, ori consideră că, având în vedere prevederile existente, anumite măsuri se aplică. De fapt, nu e deloc așa. Această situație este pur și simplu o debandadă generală. Deci, noi am dorit ca măsuri Uh, concrete să fie prevăzute atât preventive, respectiv în ceea ce privește modalitatea de încărcare și de fixare a containerelor și, în al doilea rând, în ceea ce privește uh, Uh, posibilitatea de a integra în uh, containere și se poate face uh, în condiții economice satisfăcătoare, deci de a integra în containere o baliză pentru a repera containerul pierdut, pentru a-l evita când se face navigație și pentru a salva vieți umane sau pentru a recupera din container produsele toxice pe care le conține. Această baliză ar trebui să poată să transmită un semnal luminos uh, pentru ca riscul de mediu să fie evaluat, că e vorba de produse toxice sau netoxice. Apoi această baliză ar trebui să ne permită să identificăm uh, proprietarul, pentru că problema responsabilității a fost pusă și întrebarea orală și care este foarte importantă. Dacă nu se cunoaște proprietarul și dacă nu se cunoaște, dacă nu se pot uh, identifica în consecință uh, containerele. În cazul compensațiilor și a despăgubirilor nu se poate face nimic. Deci, uh, rog Comisia să nu continue să se mulțumească, să constate că nu avem mijloace sau că mijloacele existente sunt suficiente. Nu e așa. Securitatea ecologică e o, uh, un aspect, dar până la urmă e vorba de vieți umane. Mulțumim, domnule Riche. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul El Kadraoui. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, sunt de acord cu ce s-a spus până acum și cu întrebările adresate de domnul Brian Simpson. Containerele și conținutul lor, pentru că de a, din acest motiv ne referim la două elemente, reprezintă o problemă prea puțin cunoscută și subestimată. 2000 de containere se pierd anual în apele europene, numai în apele europene, cu efecte asupra mediului înconjurător, asupra echipajului, asupra altor nave, regiunilor costiere. Și, bineînțeles, sunt necesare operațiuni de curățire. Iată de ce trebuie să ne ocupăm de cauze. Viteza excesivă, condițiile meteoro- meteorologice, stivajul neadecvat și așa mai departe. Această problemă are o dimensiune europeană. Iată de ce Comisia trebuie să ia măsuri. Nu putem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm măsuri din partea Organizației Internaționale Maritime ar trebui să facem uh, ceva, să înștiințăm autoritatea europeană de această problemă, iar în cadrul relațiilor europene industriale cu sectorul transportatorilor, Comisia ar trebui să întemeieze o soluție bazată pe noi proceduri de fixare și stivuire a containerelor și de formare a echipajului. Așa cum s-a spus, siguranța containerelor este foarte importantă în acest context dar și în ceea ce privește recuperarea acestora, balizele sunt foarte importante, deci sperăm să avem uh, propuneri în curând. Mulțumesc foarte mult, domnule um, El Cadraue. Acum are cuvântul doamna Meisner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar. Recent au existat titluri pe prima pagină a ziarelor despre pierderea unor containere cu încălțăminte și uh, a fost poate spre uh, bucuria uh, celor care locuiau pe coastă. De asemenea, ați auzit mai mult ca sigur despre acele containere cu rățuște din plastic care au ajuns să plutească uh, undeva în mijlocul unui ocean. Guvernul din țările de jos a făcut mai multe anchete pentru a încerca să înțeleagă de ce se pierd containerele în larg și s-au găsit mai multe cauze. De exemplu, faptul că reglementările europene în ce privește uh, transportul containerelor, stivuirea acestora, fixarea acestora la bord, sunt corespunzătoare, deci nu e nevoie de noi norme, dar problema e că munca nu se face cu seriozitatea adecvată. Apoi, s-a văzut că pentru traseele scurte, de multe ori uh, navele, uh, uh, operatorii de, pe nave slăbeau Uh, cablurile de fixare ale containerelor înainte chiar să intre în port și în momentul intrării în port unele din aceste containere cădeau. Multe din aceste containere, cum spuneam, plutesc uh, uh, în largul mărilor și sunt un pericol atât pentru mediu cât și pentru alte nave care se găsesc în regiune nu numai navele cargo uh, uh, trebuie să fie trase la răspundere, ci și proprietarii acestor containere și cei care le-au închiriat pentru a transporta marfa. Trebuie să luăm măsuri imediate pentru ca acest fenomen să fie oprit. Mulțumim, spune președintele. Ultimul orator uh, este domnul Pașca, numele grupului FD. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi comisari, această soluție a înlocuirii costurilor Uh, în caz de despăduriri este un triunghi între uh, proprietar, între transportator și compania care o face. Răspunderea e cea a transportatorului, o companie de transport și mai ales a uh, echipajului de bord. Personalul este cel care ar trebui să se asigure că bunurile sunt cu adevărat bine fixate și trebuie să se asigure că sunt respectate normele internaționale din domeniul maritim internațional primul aspect, uh, când uh, abordăm acest subiect, uh, primul aspect pe care ar trebui să ne axăm e cât de bine sunt făcute controlele și cât de bine sunt fixate bunurile pe nave. Apoi, ar trebui să găsim o altă soluție pentru transportul de bunuri doar dacă vom verifica cum sunt aplicate regulile actuale. Doar atunci ar trebui să venim cu norme noi la legislația existentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are uh, cuvântul domnul Higgins, care vorbește în nume propriu. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și colegul meu, Brian Simpson, a pus o întrebare, a pus întrebări foarte importante în întrebarea orală adresată Comisiei și trebuie să mărturisesc că răspunsul furnizat de doamna comisar nu mă mulțumește deloc. Uh, spunea că nu e gata să facă nimic în ce privește uh, noi reguli de implementare. Îi mulțumesc domnului uh, Brian Simpson pentru că a pus această întrebare, pentru că dacă ne uităm la statistici, lucrurile se înrăutățesc. înrăutățesc. Absoxima, respectiv, 50% uh, transportă bunuri cu ridicata dintre containere uh, flota de containere însă a crescut cu 140% din 31% Uh, în, uh, din 1994 anual și problema trebuie abordată. Apoi mai există o problemă, respectiv cea vitezei uh, navelor, tot mai mare, pentru că aceste vase care transformă, transportă containere circulă cu viteze mult mai mari decât vasele înainte. E vorba de o viteză de 37 de mile nautice și deci riscul de coliziune, de impact violent este foarte mare. Deci iată o altă problemă. Apoi mai există și problema problema faptului că vasele sunt foarte, uh, foarte uh, sunt obsolete, sunt vechi. Majoritatea lor intră în categoria 19 până la 22 de ani vechime, ceea ce înseamnă că au probleme structurale. Iată un alt aspect uh, foarte important. Deci, doamnă comisar, avem nevoie de o inițiativă legislativă. Nu putem uh, continua să tolerăm starea de fapt. Și as, de asemenea ar trebui să ne asigurăm că vasele care circulă pe uh, uh, apele europene trebuie să plătească datoria care decurge din pierderea containerelor. Deci, pe scurt, avem nevoie de acțiune pentru că situația uh, se înrăutățește tot mai mult și așa cum a subliniat domnul Simpson, vorbim de containerele mari, iar problema e uh, mai ales vine din erori umane, felul în care sunt fixate, legate aceste containere deci trebuie să ne asigurăm că lucrurile se îmbunătățesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Higgins. Un minut și jumătate are cuvântul doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, noiembrie se vor împlini opt ani de când vasul Prestige uh, care avea la bord 100.000 de mii de tone de țiței, a suferit uh, o scurgere ce a dus la o deversare uriașă a țițeiului în mare și um, la um, ora aceea a creat uh, probleme foarte mari pe coasta Galiției. Problema era că pluteau în larg containere din această navă, un fel de proiectile care loveau alte nave de, nave de pasageri sau de, mar, de, de marfă. Ni s-a dovedit astfel cât de mari sunt carențele în ceea ce privește formarea echipajului și penuria uh, echipajelor bine informate. Există și carențe în ceea ce privește tehnicile de încărcare și de stivuire a containerilor. În ceea ce privește analiza de risc, trebuie să analizăm mai bine acești monștri de pe mare și să încercăm să împiedicăm uh, noi pierderi de contar, containere pe mare. Comisia trebuie să ia măsuri imediat pentru a îmbunătăți această situație. Avem nevoie de o tehnologie mai bună în porturi în ceea ce privește securitatea și o tehnologie de stivuire mai bună. Avem nevoie de un procedee de de depistare a acestor containere și poate ne-am putea folosi de Galileo aici. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă reamintesc faptul că nu vă ajută deloc faptul că aveți viteză de croazieră, deci o viteză foarte mare când citiți discursurile. Vreau să vă reamintesc că puteți foarte bine să dați discursurile interpreților înainte pentru a putea să facă o treabă mai bună. Mulțumesc foarte mult, domnul Leifried. Um, ich bin froh, sunt mulțumit de faptul că nu aveam o Uniune Europeană în secolul XIX, pentru că dacă ar fi existat Uniunea, cred că Cristofor Columb uh, n-ar fi ajuns niciodată în America pentru că navele sale s-ar fi scufundat din cauza tuturor obstacolelor pe care le-ar fi întâlnit în cale. Știm foarte bine ce, cine este răspunzător pentru această problemă. Știm și ce avem de făcut Însă Comisia a hotărât că nu trebuie să facă nimic. Știm că ceea ce pune probleme este e, faptul că containerele nu sunt bine stivuite, sunt mult prea încărcate, nu sunt bine fixate și așa mai departe. Și știm de asemenea că o singură țară este neputincioasă cu propria sa legislație națională pentru a uh, frâna fenomenul. Dacă am avea norme europene, am pune capăt situației. Și suntem conștienți de uh, um, daunele aduse mediului înconjurător. Știm că vieți umane sunt puse în pericol. Știm că s-ar putea construi un hotel cu tot plasticul care uh, a format o, o altă mare în, în Oceanul Atlantic. Deci, eu cred că este greșit faptul că nu se face nimic. Consider că avem nevoie de un regulament, avem nevoie repede de un regulament, de o inițiativă din partea Comisiei ca să punem capăt acestor tendințe periculoase. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate, este urgent să acționăm și este răspunderea Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Leichtfried. Acum trecem la procedura catch the eye. Și domnul Pirilo are cuvântul. Domnul Pirilo, repetă președintele. Domnule președinte, de fapt nu, nu auzisem că mi-ați pronunțat numele. Domnule președinte, consider că întrebarea orală despre containerele pierdute în mare este deosebit de importantă și vreau să vă vorbesc despre faptul că uh, regiunile costiere ale Uniunii Europene au o mare pondere în economia europeană și ar fi bine să existe o asigurare care să permită uh, compensarea acestor daune făcute de substanțele uneori periculoase care se uh, răspândesc în mare din aceste containere căzute peste bord. În plus, ar fi bine să avem o normă mult mai aspră în ce privește controlul operațiunilor de încărcare a mărfurilor și ar trebui să controlăm cu atât mai multă uh, uh, strictețe uh, încărcarea mărfurilor cu un mare grad de toxicitate. Deci cred și eu că trebuie să facem ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Pirilo, spune președintele. A fost singura persoană scrisă la catch de mai dau cuvântul din nou domnului Sims. Uh, uh, Eu sunt dezamăgit de, de reacția Comisiei. Un acord mondial ar fi ideal, într-adevăr, și ar trebui să, să implicăm uh, OIM-ul, dar această organizație este una atât de lentă. Se, se deplasează ca un melc. Și noi trebuie să luăm acțiune acum. Dacă eu aș arunca 2000 de cutii de metal care ar conține materiale toxice sau netoxice în mare, aș fi dat în judecată și totuși noi permitem ca acest lucru să se întâmple în apele europene în fiecare an. Eu vă rog Vă rog frumos, nu uh, putem să ne jucăm uh, de-a marinarii și după aceea să ne spălăm pe mâini de această problemă. Problema aceasta capătă dimensiuni din ce ce mai mari, este o problemă gravă și trebuie să ne ocupăm de ea, trebuie să o soluționăm. Nu este o problemă pe care o, o putem ascunde în spatele unor uh, Um, vorbe pompoase că trebuie să evaluăm una și alta. Ați, ați auzit ce au, ce au avut de spus uh, membrii Parlamentului European. Acum vă rog, apucați-vă de treabă. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Simpson. Dau uh, acum cuvântul uh, doamnei Gigan Quinn. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul la această dezbatere. și înțeleg cât de importantă este această dezbatere. Am înțeles mesajul dumneavoastră, respectiv că Comisia trebuie să treacă la faza următoare. Trebuie să pună la punct o politică care să soluționeze această problemă. Cred că această dezbatere ne-a arătat cât de important este acest aspect. Am înțeles uh, cât de multă atenție trebuie să acordăm protecției uh, mediului, pe drept cuvânt. Și din intervențiile domnilor, domnului Meister, doamnei Meissner, uh, am înțeles toată această problemă legată de uh, încălțăminte, apoi am trecut la Christopher Columb. Uh, o glumă spune că în vestul Irlandei Columbul ar fi ajuns chiar în portul meu. Mă bucur, mă bucur de faptul că a făcut această călătorie atât de importantă. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, mai ales domnului Simpson, care a depus uh, atâtea eforturi și a investit atâta energie în această problemă. Într-adevăr, trebuie să uh, abordăm această problemă cu mare seriozitate, pentru că, într-adevăr, am constatat că numărul de containere care se pierd este tot mai mare și, așa cum am spus și înainte, uh, împreună cu domnul vicepreședinte al Comisiei Calas, examinăm această problemă, considerăm că, într-adevăr, nu este echitabil Uh, așa cum spuneați, uh, uh, în ceea ce privește fixarea containerelor, dar și tonajul lor, sunt probleme, dar și faptul că încărcăturile sunt prea mari, așa cum spunea domnul Joe Higgins. Protecția uh, biodiversității și a mediului marin reprezintă o prioritate pentru Comisia noastră. Nu ne poate acuza nimeni că nu e așa. Nu putem să ignorăm această problemă uh, și sunt uh, convinsă că domnul Calas va examina dacă e nevoie de acțiuni suplimentare. Vom coopera cu dumneavoastră și cu Comisia dumneavoastră, domnule Simpson, pentru a ajunge la o concluzie în comun. Avem însă multe instrumente la dispoziție pentru a ne asigura că uh, securitatea maritimă e respectată, inclusiv prevenirea poluării, inclusiv legată de pierderea de containere. Deci cred că în acest moment acțiune, o acțiune la nivel european nu e uh, cu adevărat necesară, deși am înțeles observația dumneavoastră că Organizația Maritimă Internațională se mișcă cu viteza Mercului și că, într-adevăr, Comisia ar trebui să impulsioneze uh, activitatea ei pentru uh, soluții mai uh, rapide. Sunt de acord cu domnul Calas că forul uh, cel mai potrivit pentru a aborda aceste subiecte este uh, totuși Organizația Maritimă Internațională și sunt convinsă că acolo se pot face progrese. Uh, sigur că Uh, e important să avem o abordare mondială când punem la punct uh, proceduri și noi standarde pentru a menține aceste condiții egale de care vorbeam înainte între operatorii din statele membre și operatorii din alte state. Deci, în concluzie, aș spune că aceste chestiuni ar trebui mai ales discutate în primul rând la OMI, Comisia participă la lucrările acestei orga, uh, organizații ca observator și Comisia își pregătește poziția împreună cu statele membre. Însă aș dori să vă asigur că voi voi transmite uh, mesajul și rezultatele acestei dezbateri vicepreședintelui Calas și sunt sigur că el va studia aceste rezultate și va veni cu un răspuns satisfăcător. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna comisar Egan Queen. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem acum la raportul doamnei uh, Ghezine Meissner, politica maritimă, maritimă integrată. Are cuvântul doamna raportor pentru uh,